Stimați colegi, dezbaterea cu la Belarus s-a încheiat și putem trece acum la vot. În primul rând, votăm șase moțiuni de rezoluție privind Sri Lanka. Urmările raportului ONU. După câte am înțeles, există un amendament oral al domnului Moraes. Domnule Moraes, Domnule președinte, mă exprim în numele lui Veronic de Kaiser și cerem ca înalt reprezent, înalta reprezentantă și vicepreședinte a Comisiei, de asemenea Consiliul și Comisia să susțină eforturile ulterioare de a consolida procesul de eh, asumare a răspunderii în Sri Lanka și de a susține raportul ONU, mai ales crearea imediată a unui mecanism de justiție internațională. Se opune cineva, domnule Van Orden? Domnule președinte, am avut negocieri îndelungate între șase grupuri politice pe această rezoluție și este o rezoluție de compromis. Evident, conține elemente cu care Multe dintre noi nu sunt, mulți dintre noi nu suntem de acord și nu conține elemente pe care noi am dorit să le vedem incluse. Însă acordul dintre cele șase grupuri politice a fost să nu se depună amendamente, nici orale și nici scrise și nici alt fel de amendamente. Cred că se încalcă aici acordul și uh, negocierile sunt bagiocorite dacă se propune acum un astfel de amendament. Cred că trebuie să-l respingem. Okay. So those of you who object, can you... Cei care se opun, vă rog să vă ridicați în picioare ca să vedem câte persoane se opun. Cred că e suficient, peste 10 persoane s-au ridicat. On the, on the resolution as a whole.